Începem cu un vot cu apel nominal, deci vă rog frumos să luați loc. Doamna Frasoni, domnule președinte, vreau numai să fac observația acum când colegii încă iau loc. Noi am schimbat regulamentul pentru că petreceam prea mult timp cu dezbateri inutile și am hotărât că asupra raportului Auken n-ar fi trebuit să existe o dezbatere. Și am pierdut jumătate de oră în care nu s-a făcut nimic pe care am fi putut să o folosim mult mai bine dacă puteam să discutăm despre acest raport atât de important pentru cetățeni. Votre remarque sera transmise aux organes compétents. Această observație va fi transmisă organelor competente. Dacă toată lumea a luat loc, putem să continuăm. Uh, acum raportul asupra raportului domnului Ilene asupra acțiunilor în despăgubire, vot uh, conform articolul 131, vot cu procedura simplificată, deschis votul, vot cu apel nominal. Tout le monde a voté? A votat toată lumea? Le vote clos. 520 votants, 480. 526 de voturi exprimate, 498 de voturi pentru. Felicitări domnului Lene, a fost adoptat. Acum trecem la votul domnului Sikierski, distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate. Cred că domnul raportor vrea să ia cuvântul foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Adoptarea raportului de azi despre distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate va fi un mod de a trimite semnalul cel mai potrivit cetățenilor noștri și anume faptul că Uniunea îi sprijină pe cei mai săraci dintre ei și că permite să se facă o distribuire gratuită de alimente. Acest program, împreună cu programe asemănătoare, de exemplu distribuirea de alimente în școli, va permite să se schimbe uh, imaginea Uniunii Europene să fie mai îmbunătățită, pentru că astfel oamenii vor înțelege că Uniunea Europeană este prietenoasă cu cei mai nevoiași, că e vorba de cei săraci sau de cei tineri sau de copii și că nu este o foarte închisă. Mulțumesc. Acum, amendamentul, um, votul în bloc pentru 13 amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Articol 27, alineatul 6, două amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu, prefer să verificăm. Verificare electronică, amendamentul 21, s-a deschis votul. Unde vote? Le vote clou. S-a închis votul. 500 a fost respins cu 308 voturi împotrivă și 229 pentru. Trecem la amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 27, alineatul 7, 5 amendamente. Împreună amendamentele de la 16 la 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Unii colegi nici măcar nu au ridicat mâna. S-a deschis votul. Verificăm aceste amendamente 16 până la 19. S-a închis votul. 361 de voturi pentru, 177 împotrivă. Acum 28 este caduc. Trecem la amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost adoptat, dar prefer să verificăm. Verificăm amendamentul numărul 5. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 379 pentru, 171 potriva, a fost adoptat. 27 este caduc. Acum votăm propunerea comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? A, adoptat. Felicitări domnului Sikierski. Ne rămâne rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat cu 425 de voturi pentru, 71 potrivă, 62 de abțineri. Renunț felicitările adresate raportorului. Trecem acum la votul asupra raportului domnului Karim asupra acordului de liber schimb Uniunea Europeană-India. Votăm propunerea de rezoluție. Avem trei amendamente. Amendamentul 3, vot ca pe nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 326 de voturi pentru, 226 împotrivă. 3 abțineri. S-a adoptat. Restul este caduc. Acum, amendamentul 1. Vot cu apel nominal. Nu mă scuzați, este caduc. Trecem acum la următorul punct, pentru că totul a fost înlocuit, deci am adoptat. Acum, raportul domnului Lehtinen asupra responsabilității sociale a întreprinderilor subcontractante în lanțul de producție. Examinăm propunerea de rezoluție. Vot asupra amendamentului 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost respins, dar verificăm. A votat toată lumea? S-a închis votul. 303 împotrivă, deci a fost respins. Numai 231 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 2, vot ca pentru mine, să deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 321 de voturi pentru, 235 împotrivă, a fost adoptat. 13 este caduc. Felicitări raportorului. Acum trecem la raportul doamnei Bațeli asupra prețurilor la alimente în Europa. Înainte de a începe votul, o, așteptăm pe o ascultăm doamna Bațeli care vrea să facă o scurtă declarație. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar fi bine dacă am putea să comparăm rezoluția Comisiei Agri cu rezoluțiile alternative depuse de ALDE și alți 14 deputați. Dacă le comparați, veți vedea că 15 propuneri au fost schimbate fără să se dea vreo explicație comprehensibilă. Și, în plus, rezoluția alternativă nu face nicio uh, trimitere la responsabilitatea marilor lanțuri de supermarketuri. Să nu uitați că am primit mai mult de 400 de semnături din partea ă, colegilor deputați care sunt pentru supravegherea felului în care se comportă aceste mari lanțuri de ă, supermarketuri și care doresc de asemenea să existe o, o concurență mai loială. S-a vorbit și despre crearea unei baze de date care să fie accesibilă tuturor cetățenilor cu prețurile la alimente. Scopul reuniunii grupului la nivel înalt este să examineze procedurile de pe piața internă atunci când e vorba despre um, prețurile la alimente. Vom fi cu toții judecați astăzi. Mulțumesc. Acum votăm două amendamente identice asupra întregului text. Doamna Luling apropo de respectarea regulamentului. Domnule președinte, această declarație este de-a dreptul aberant. Aș vrea să spun colegilor. Sunt una din autorii rezoluției alternative. Suntem în Uniunea Europeană, nu în Uniunea Sovietică. Președintele, sunt singur, doamnă Lulin, că nimeni nu se îndoia dar am dat cuvântul doamnei raportor pentru că nu a putut să se exprime în cursul dezbatere și știți că raportorul are dreptul să se exprime timp de două minute înainte de vot. Deci două amendamente identice asupra textului integral. Primul amendament, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 399 de voturi împotrivă, 131 pentru. Este respins. Acum votăm rezoluția Comisiei Competente, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 390 de voturi pentru, 112 împotrivă, 71 de abțineri. Este adoptat. Felicitări, doamnei Bațelin. Pe ordinea de zi, acum urmează raportul doamnei Aucan asupra impactului urbanizării extinse din Spania. Îi dau cuvântul dom domnului Cashman, care vrea să facă o scurtă declarație. Deci mai întâi domnul Cashman. Domnule, doamne Aucan, ascult, așteptați mai un pic. Domnul Cashman, domnule președinte, vreau să spun uh, uh, Parlamentului uh, că din motive de principiu vreau să îmi retrag semnătura din uh, lista semnătorilor rezoluției alternative. Vreau să spun colegilor că am să votez împotriva moțiunilor de rezoluție și am să votez pentru raportul AUCAN. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această precizare. Doamnă raportare, aveți uh, cuvântul. Da, mulțumesc, dragi colegi. Acest raport este rezultatul unei munci extensive și care a durat foarte mult în comisie și la care au participat toate grupurile politice. Vreau să mulțumesc tuturor colaboratorilor. Eu, una, am, m-am implicat cât am putut de mult pentru că știm că aceste chestiuni au avut foarte mare impact asupra foarte multor cetățeni din Spania sau care au proprietăți în Spania. Acest raport a fost adoptat cu o majoritate de două treimi și este un text care face diferența între diferitele aspecte uh, ale urbanizării, ale fenomenului urbanizării în Spania. Apropo de chestiunea drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni, pentru a își păstra proprietățile pe care le-au achiziționat în mod legal. Sunt drepturi pe care Parlamentul European, precum și statele membre, trebuie să le respecte. De asemenea, chestiunea legate de impactul absolut dezastros asupra mediului înconjurător în multe din regiunile din, de coastă și din insulele din Spania, precum și din regiuni în jurul Madridului. De asemenea, problema apropo de dreptul de coastă din Spania din 1988, care a fost reînviat și care face ca multe persoane să-și piardă dreptul de a trăi în propria lor coastă sau să o piardă pentru că aceasta trebuie demolată problema acestor, um, așa zis, case zise ilegale care sunt mici și care au fost construite cu sprijinul primărilor, dar care apoi au fost declarate ilegale și unde cumpărători au fost victimele unui sistem corupt. Și, în sfârșit, problema um, uh, lipsei de uh, siguranță juridică și eu una nu am nicio iluzie în legătură cu cine sunt principalii vinovați, și de faptul că timp de ani de zile au fost lăsate aceste primării fără scrupule și aceste autorități regionale care au pus pe picioare un sistem corupt. Aceste noi reguli trebuie să fie implementate cât mai repede cu putință, pentru că este vorba de un raport care va afecta mulți uh, europeni cetățeni. Există două uh, moțiuni uh, de rezoluție alternative, deși pleacă de la uh, raportul meu inițial, totuși ele nu sunt lipsite de o anumită orientare politică, deci vă rog să fiți atenți atunci când votați. Mulțumesc, doamnă Aucăn. Acum amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Se respinge. Amendamentul verzilor fusese respins. Vreți să verificăm? Verificăm. Amendamentul 1, verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 393 de voturi împotrivă, 126 pentru, deci a fost respins așa cum am anunțat. Amendamentul 2, cine este pentru? Votul cu apel nominal a fost retras ieri seară conform regulamentului, tocmai l-am anunțat. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă, Abține? se respinge. Vreți neapărat să verificăm? Bine, verificăm. N vreau să existe vreo bănuială asupra acestui raport. Amendamentul 2 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Cred că văzusem bine. 436 împotrivă și numai 72 de voturi pentru și 44 de acțiune. Deci este respins. Acum rezoluția Comisiei Competente. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 573 de voturi exprimate, 34, 349 pentru, 110 abțineri, a fost adoptat. Felicitări doamnei Aucan. Acum trecem la raportul domnului Milan Mon asupra statului relațiilor transatlantice în urma alegerilor din Statele Unite. Propunerea de rezoluție după uh, alinatul 3, pa, uh, amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alinatul 19, amendamentul 4, cu vot cu apel nominal. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. 240 de voturi pentru, 307 împotrivă, 14 abțineri se respinge. Așadar, trecem la alinatul 19. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alinatul 29, amendamentul 5, vot pe părți, în trei părți, cu apel nominal pentru fiecare parte. Prima parte, am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. 97 de voturi pentru, 465 împotrivă, se respinge. A doua parte, am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Acesta se adoptă cu 483 de voturi pentru, 48 împotrivă și 37 de abțineri. 3, a treia parte se deschide votul. A votat toată lumea, am închis votul destul de strâns votul, 259 de voturi pentru, 290 împotrivă, deci această ultimă parte nu se adoptă. Și acum trecem la, la alinatul 36, pe vot separat, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alinatul 41, amendamentul 41, pe două părți, prima, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri Cred că se respinge, dar să verificăm electronic la a doua parte. A votat toată lumea, votul s-a închis, se respinge. Supun la vot alinatul 45, uh, amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Alinatul 52, amendamentul 6, vot nominal, am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. 72 de voturi pentru, 473 împotrivă, 11 abțineri se respinge. Propunem, votăm acum draga propunere de rezoluție cu vot nominal. Am deschis votul, a votat toată lumea. Am închis votul. 503 voturi pentru, 51 împotrivă, 10 abțineri se adoptă. Felicitări domnului Milon. L'ordre du jour appelle maintenant le pe ordinea de zi urmează două propuneri de rezoluție privind acordul comercial inter interimar cu Turkmenistanul. Înainte de a trece la vot, dau cuvântul domnului Caspari pentru o moțiune de ordine. Geschätzte Kollegen, nach Artikel 174 Stimați colegi, conform uh, punctului 147 din uh, regulamentul nostru, vă propun să amânăm dezbaterea pe, această dezbate, pe acest uh, raport. Ieri a rezultat că este probabil ca majoritatea să nu voteze în favoarea acestui raport și uh, considerăm că s-a ajuns într-un impas înainte de a uh, relua uh, discuțiile între Turkmenistan și Uniunea Europeană. Deci, ar trebui ca Comisia și Consiliul să ne să își dea avizul, deocamdată însă Parlamentul European nu poate să se pronunțe. Din păcate însă Comisia n-a avut decât o atitudine moderată în urma solicitărilor noastre, iar Consiliul n-a reacționat deloc, așa că vă propun ca deocamdată să ne oprim aici s-a exprimat în conformitate cu regulamentul un grup politic, iar procedura îmi cere să cer și uh, un vot pentru și unul împotrivă. O intervenție pentru și una împotrivă, vă rog. Mulțumesc. Sunt întru totul de acord cu domnul Caspari că trebuie să amânăm votul cu privire la această rezoluție, pentru că ieri în dezbatere s-a dovedit că Consiliul nu era gata să acordă Parlamentului European o ocazie pentru a analiza așa cum trebuie situația. Și de vreme ce nu am primit suficiente garanții, sunt de acord cu propunerea domnului Caspari de a amâna acest vot. Există cineva care dorește să intervină împotriva acestei propuneri? Văd că nu, de aceea supun votului dumneavoastră această soluțion, această amânare. cine pentru amânare? Pentru, împotrivă, abțineri? Se amână așadar. Așadar, raportul Caspari se amână din aceleași motive. Pe ordinea de zi, domnul Caspari, doriți să interveniți? Domnule președinte, este corect să amânăm votul final și nu votul asupra amendamentelor. Nu vom amâna decât votul final, dar vom vota asupra uh, amendamentelor. O precizare utilă. Așadar, votul privind acordul interimar cu Turkmenistanul, trei amendamente. Amendamentul 1 mai întâi, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ne oprim aici pentru că, de fapt, se amână votul final, dacă toată lumea este de acord. Și ordinul, ordinea de zi, pe ordinea de zi urmează raportul domnului Lambrinidis. Je vous en prie. Vă rog, domnilor și domnilor. Domnule președinte, Cererea mea este ca cele două voturi finale să fie amânate și să se voteze amendamentele, astfel încât doar cele două voturi finale să fie făcute la ultima plenară. Mulțumesc, spune președintele. Într-adevăr, uh, serviciile ședinței nu înțeleseseră acest lucru, însă, acum am înțeles, vom vota amendamentele pentru Turkmenistan și nu pe raportul dumneavoastră, iar votul final va fi amânat. Trecem acum la votul propunerii de rezoluție a 4, grupul politic, amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum, alineatul 1, pe două părți, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica în mod electronic. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. 297 pentru, 256 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1, apel nominal, s-a deschis votul. Tout le monde a voté? Toată lumea a votat. S-a închis votul. 238 pentru, 311 împotrivă, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 7, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Amendament oral. Doamna Flotră, vă rog. Domnule președinte, amendamentul excelent care a fost prezentat de grupul meu ne va permite să facem legătura cu situația omului drepturilor va fi îmbunătățit dacă înlocuim perspectiva semnăturii acordului cu perspectiva finalizării procesului de ratificare a acordului, acesta fiind formularea cea mai potrivită. Vă mulțumesc! Iată o precizare de natură juridică. Există colegi care au obiecții ridicându-se în picioare. Nu văd 40 de colegi care să se fi ridicat. Deci adoptăm ce a spus doamna Flotră și acum par alineatul modificat, îl votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. <coughs> Alineatul 8. Vom face o verificare. La amendamentul 2, dinainte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Într-adevăr, 147 pentru, 386 împotrivă, se respinge așa cum văzusem și eu. Alineatul 8, amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și, după cum am spus, nu facem votul final prin apel nominal, pentru că acesta a fost amânat. În sfârșit, ne-am înțeles și am înțeles uh, informațiile bune date de raportorul nostru. Acum, pe ordinea de zi, votul raportului Lambrinidis, Consolidarea Securității și Libertățile. Domnule Goebbels, vă rog, mai e o problemă, văd. Domnule președinte, am impresia că ați trecut la un vot pe raportul Caspari și amendamentul propus de grupul meu a fost respins, chiar și eu am votat împotrivă pentru că era pe lista raportului precedent. Deci cred că trebuie să reluăm votul la raportul Caspari și exista doar un singur amendament care trebuia votat și încă o dată să precizez că nu trebuia să facem și votul final. En principe, les écrans étaient raccord avec ce que je disais. Am înțeles că pe ecran apărea ceea ce spuneam eu, însă dacă doriți să reluăm acest vot unic asupra amendamentului, dacă nu există obiecții, atunci sunt de acord. Dați-mi voie să reiau dosarul care plecase deja spre arhive. S'agissait après le visa 3. Amendamentul 1 al grupului socialist. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Într-adevăr, a fost o schimbare. L'ordre du jour appelle maintenant... Și acum, în sfârșit, trecem la votul pe care l-am anunțat deja de trei ori, votul raportului Lambrinidis, consolidarea securității și libertăților fundamentale pe internet, propunerea de recomandare după punctul H, alineatul 1. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 221 pentru, 317 împotrivă, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar vom face o verificare. Verificare electronică pentru amendamentul 4. S-a închis votul. Se respinge 229 pentru, 279 împotriva. Acum trecem la amendamentul 5, vot cu apel nominal, să deschizi votul. S-a închis votul. 244 pentru, 291 împotrivă, se respinge. Cred că PPE-ul are un amendament oral pe care vrea să-l propună. Dorește cineva de la PPE să ia cuvântul? Vă, vă spun că astăzi ați încercat uh, să mă puneți într-o situație foarte dificilă. Că tatăl și mama al mea au venit astăzi aici la hemiciclu și iată mă, mă aflu într-o situație nu prea plăcută. Acum amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineatul 1, vot separat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Văd că mulți dintre dumneavoastră nu au ridicat mâna, așa că vom face o verificare electronică pentru alineatul 1. Tout le monde a voté, le vote est clos. S-a închis votul. Foarte bine că am verificat, într-adevăr un vot strâns se respinge. Acum amendamentul 2 la considerentul Q. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum ansamblul propunerii de rezoluție modificate. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 481 pentru, 25 împotrivă, 21 abțineri. Se adoptă. Felicitări raportorului. Și acum Domnul Lambrinidis dorește să intervină, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Vreau să precizez, să fac o clarificare, pentru că prezentasem un amendament pe care nimeni nu l-a susținut și aceasta înseamnă că n-a mai fost prezentat, deci a căzut de la sine. Mulțumesc. Președintele, vreau să vă spun că, într-adevăr, pentru ca un amendament oral să fie confirmat, ar trebui ca cineva să-l prezinte oral, ceea ce nu s-a întâmplat. Și acum, ultimul vot, propunerea de rezoluție, ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor. Alineatul 3, amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar vom face o verificare electronică. S-a închis votul. Se respinge 229 pentru, 264 împotrivă, deci se respinge. Acum un vot separat la alineatul 3, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum alineatul 14 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. A votat toată lumea pentru a doua parte. Am închis votul. 282 pentru, 215 împotriva, se adoptă. Alineatul 15, vot separat, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ansamblul propunerii de rezoluție, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Am închis votul. 469 pentru, 8 împotrivă, 3 abțineri, se adoptă. Felicitări autorilor. Nous avons terminé nos votes. Am încheiat voturile și acum începem uh, partea pentru explicația votului. J'ai jamais autant parlé.